eforturile administrației americane pentru a închide uh, această, uh, acest centru de detenție de la Guantanamo. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Și cu această contribuție trecem, se închide dezbaterea și trecem la vot. Siete, siete propuestas de eh, votación. Avem șapte propuneri uh, de rezoluții în legătură cu situația din Vietnam. Există o uh, propunere de rezoluție care este susținută de șase grupuri politice, de aproape uh, toate, în afară de GUE. Ca atare, Mă scuzați, spune președintele. Vom supune la vot uh, propunerea de rezoluție comună și este vot cu apel nominal. Trebuie también mi tarjeta y um, se abre, se abre la votación. Se deschide votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. Și se adoptă în unanimitate. Iar acum supunem la vot uh, șase propuneri de rezoluție în legătură cu situația drepturilor omului din Kazahstan. Avem și un amendament oral care este prezentat de către doamna de Kaiser. Înțeleg uh, lucrurile astfel încât uh, este de fapt o modificare tehnică, dar poate ne explicați, doamnă de Kaiser, în felul acesta nu vor trebui să existe obiecții în ce privește solicitarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Da. În considerentul N se spune, N se spune în legătură cu vizita doamnei Ashton în Asia Centrală și Kazahstan că după aceea nu a făcut nici un fel de declarație. Deci nu a făcut niciun fel de declarație în legătură cu acest subiect, dar eu am găsit un statement din decembrie 2012 nu putem afirma că nu s-a exprimat. Trebuie să adăugăm on the matter în timpul vizitei, dar ă, după aceea în decembrie 2012. Deci, în felul acesta, statementul nu a fost făcut în timpul vizitei, dar a fost făcut în decembrie 2012 și în felul acesta lucrurile vor fi corecte. Președintele, mulțumesc, Veronic, înțeleg în felul acesta că nu ai obiecții, deci supunem la vot textul rezoluției comune cu această mică modificare și se solicită ca votul să fie cu apel nominal, de aceea deschidem votul. Dacă a votat toată lumea, da, acum da, închidem votul și rezultatul, după cum vedeți, se adoptă cu o largă majoritate. în, aici se încheie procesul verbal al ședinței va fi uh, prezentat uh, spre adoptare uh, ședinței următoare, inclusiv rezoluțiile care au fost adoptate. Dacă